aceste obiecții apar, atunci vom proceda la vot. Mai multe detalii cu privire la toate acestea găsiți pe site-ul Parlamentului European. După întreruperea în iulie a ședințelor Parlamentului European, împreună cu președintele Consiliului, am semnat trei acte legislative care au fost adoptate. În uh, cursul săptămânii acestea voi uh, semna alte acte legislative. Bine, titlele, titlurile acestor uh, acte legislative, fie ele semnate, fie în curs de a fi semnate, vor fi menționate în procesul verbal al ședinței actuale. Și acum trecem la adoptarea ordinii de zi, planul nostru de lucru.